către membrii IMCO se spunea că a existat o vânătoare de 200.000 de foci în Nova Scotia, ă, aceasta a fost abandonată și un motiv al abandonului a fost ă, această interdicție europeană. Deci avem totuși un impact asupra situației internaționale. Purtătorul de cuvânt al PPE, îmi cer scuze, v-am uitat numele, spune vorbitorul, Andreas, menționa ceva, și anume, trebuie să fim compatibili cu politicile OMC. Sunt întru totul uh, cu, de acord cu asta. Și acordurile existente ne uh, permite, acordul GATT ne permite să uh, luăm măsuri uh, pe uh, baza unor chestiuni care țin de morală și cred că Comisia ar trebui să sprijine o interdicție totală, după cum s-a spus, cu excepția pentru inuit și pentru vânătoarea lor tradițională. Voi invita Comisia să ia cuvântul. Eu nu am fost aici la audiere, însă am putut să arunc o privire peste notițe și peste prezentările făcute care mi s-au părut extrem de interesante. Domnul Martin a spus ceva ce vreau să spun eu Cred că este treaba mea, dragi colegi, să vă reamintesc ce anume ni s-a cerut să facem aici în legătură cu piața internă. De asta ducem o uh, luptă lungă cu Comisia Agri. De ce nu a ajuns acest raport la Comisia Agri? Pentru că nu e o măsură care ține de bunăstarea animalelor. Deci domnul Martin a avut dreptate să spună că în paralel în legătură cu ceea ce am făcut cu uh, interdicția, în legătură cu câini și pisici, uh, Așadar, ni s-a cerut să analizăm posibilitatea uh, unei interdicții care ține de plasarea pe piața internă, importul, exportul și tranzitul produselor derivate din uh, focă. Bineînțeles, mai există și chestiunea vânătorii de foci, a populațiilor indigene și în statele membre. Cum, uh, întrebarea se pune, cum permitem ca acest lucru să se petreacă în continuare, să asigurăm și bunăstarea animalelor? Bineînțeles, după cum spunea domnul Martin, chestiunile comerciale și produsele acestea nu sunt comercializate în Uniunea Europeană. Vă reamintesc, acesta este cursul discuției noastre. Nu eu voi hotărâ ce hotărâți dumneavoastră, e vorba de o decizie de dimensiune politică pe care trebuie să o luăm. Oamenii au înaintat poziții diferite, putem aduce um, argument în fiecare sens, oare o interdicție este compatibilă cu OMC și așa mai departe, însă e o decizie de natură politică pe care Comisia trebuie să uh, o luăm. Comisia și apoi domnul Wallace, dacă e în regulă. Domnul Langendorf va lua cuvântul din punct de vedere al Comisiei. Va fi interesant să auzim și punctul dumneavoastră de vedere. Uh, thank you, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi face câteva comentarii generale în legătură cu ceea ce am auzit până acum. Cred că întrebarea cheie care ar trebui să ne ghideze în această dezbatere, întrebarea care a ghidat în mod cert Comisia în discuțiile sale în ultimul an și jumătate când am pregătit această propunere, uh, ca răspuns la declarația scrisă, este întrebarea ce va funcționa, ce ar putea funcționa și ne-am luptat cu această întrebare în această ultimă perioadă, după cum vă spuneam. Mai exact, ce ar funcționa în sensul atingerii obiectivelor care țin de această propunere, mai ales aspectele legate de bunăstarea animalelor. Și aici concluzia noastră, după ce am uh, făcut câteva studii după ce am auzit părțile interesate, a fost că nicio interdicție totală, niciun sistem de, sistem de etichetare asemănător cu cer propus de doamna Ores în uh, proiectul de aviz, în raportul său, ar funcționa. O interdicție totală, și aici uh, ne gândim și la control ca idee cheie, nu ne-ar asigura controlul necesar asupra situației în ceea ce privește uh, îmbunătățirea standardelor de bunăstare animală în ceea ce privește vânătoarea. Am analizat această opțiune în evaluarea impactului și anume un sistem de etichetare asemănător cu ceea ce a propus aici raportorul nu n-ar ajunge, nu n-ar duce înspre îndeplinirea acestui obiectiv. Și credem că în baza sistemului produs uh, și propus aici, produsele din foc care ajunge pe piața europeană și în acest sens înțelegem că vor exista multe etichete, etichetă inuit, etichetă care să conțină informații legate de bunăstare animalelor și așa mai departe. O etichetă inuit ar induce confuzie consumatorilor și credem că nu ne-ar permite un control suficient pentru a-i face pe vânători să schimbe practicile de vânătoare în țările în care se practică această vânătoare. În ceea ce privește excepția inuită, în propunerea noastră, eschimoșii sau populația inuit uh, este exceptată de această interdicție, nu ar trebui să ceară aceste derogări uh, și asta în linie cu cerința noastră specifică um, pe care ați făcut-o și în linie cu uh, angajamentele politice pe care președintele Barroso și l-a luat în ceea ce vrește populația inuită. Nu credem că ar fi înțelept sau dezirabil să limităm sfera de cuprindere a acestei excepții inuite sub nicio formă, mai ales din cauza interesului social și economic. Așadar, nu suntem de acord cu cei care doresc să excludă vânzările de natură comercială. Credem că e o idee bună să vedem care e definiția uh, a populației inuit și aici putem să ne orientăm după ICC. Ar trebui să facem acest lucru, însă doar dacă încercăm să clarificăm conceptul și nu să limităm uh, sfera de cuprindere a excepției inuit. Aceasta este poziția noastră. Și o observație finală în legătură cu vânătoarea pe scară mică. Nu credem că aici poate exista o excepție din propunere și am menționat mai multe motive, inclusiv problemele pe care le-ar putea ridica legătura cu amc ul nediscriminarea și așa mai departe. În propunerea noastră deja există o dispoziție care ar permite luarea în considerare anumitor împrejurări în anumite țări, în anumite regiuni. Există așadar o dispoziție care ar permite acest lucru în procesul examinării unei cereri de derogare și anume luarea în considerare unor împrejurări specifice care să includă vânătoarea pe scară mică. Credem în acest sens că nu este necesar să o excludem din punctul de vedere al OMC-ului și credem că am uh, creat posibilități de eludare a legislației pentru că conceptul de vânătoare pe scară mică poate fi folosit în scopuri greșite, evident. Așadar, din mai multe motive, susținem uh, că vânătoarea aceasta pe scară mică nu ar trebui să fie exclusă Așadar, uh, suntem de acord cu propunerea doamnei Wallace în sensul luării în considerare acestei uh, vânători, dar să nu excludem așa cum au propus alții. Și mai era o întrebare finală pe care, la care aș putea să mă refer pentru că a fost ridicată aici, în ceea ce privește temelul juridic 95, în expunerea de motive și vom reveni la această întrebare ridicată în timpul audierii pentru comisie, Exista o întrebare, oare articolul 95 este adecvat ca temei juridic? Ei bine, această întrebare este uh, explicată în uh, expunerea de motive la începutul propunerii, așadar parte din răspunsul la această întrebare se regăsește în expunerea de motive. Nu îmi aduc exact aminte pagina, veți găsi și uh, jurisprudența referitoare la Uh, această chestiune, cazurile care au apărut în fața Curții Europene de Justiție. Cred că toată lumea a fost foarte clară în intervențiile sale, spune doamna președinte. Nu știu dacă raportarea dorește să răspundă la câteva dintre întrebările care au fost puse. Da? Am încercat să fac un raport care trebuia să fie produs foarte repede, pe o chestiune foarte controversată. Am încercat să ridic anumite probleme. Ați menționat piața internă în raport, m-am ocupat foarte mult de acest subiect. Preocupări reale în acest sens, da. riscăm fragmentarea pentru că statele membre pot să facă lucrurile diferit, lucruri diferite în moduri diferite. Însă o interdicție ar fi diferită de cea din uh, cazul uh, blănii de pisică și de câine, pentru că acolo avem tot ce avem nevoie, avem alternative pentru alte produse care ar beneficia în urma acestei interdicții. Ori nu așa stă situația în cazul produselor derivate din uh, focă. Nu există mărfuri, bunuri care ar beneficia în urma acestei interdicții, nu s-ar îmbunătăți în acest fel modul de funcționare a pieței și n-am putea uh, confrunta cu o mm, uh, provocare de natură juridică, ca în cazul uh, publicității la tutun. Așadar, m-am referit la chestiuni legate de piața internă și am menționat acolo aspecte care cred eu că merită să fie luate în considerare și la care ar trebui să ne gândim noi ca și comisie. Apreciez ceea ce a spus comisia din anumite puncte de vedere, cred că m-am gândit la același lucru la care s-a gândit Comisia timp de o perioadă mult mai îndelungată. Spuneați că acest tip de etichetare poate să inducă confuzie Cred că noi, ca și uh, comisie, ne-am îndreptat spre dumneavoastră ca să ne ajutați să obținem ceva care să nu inducă confuzie, să ajungem la un rezultat coerent, uh, măcar pe termen scurt. Nu am nicio problemă cu faptul că există colegi care doresc să respecte abordarea dublă a declarației în legătură cu standarde um, mai bune pentru bunăstarea animale pe de-o parte și în al doilea rând respectarea populațiilor indigene, un control oarecare în țările terțe și așa mai departe. Eu m-aș bucura să respect această abordare, aș vrea să fac asta, însă am auzit în această după amiază că există și alte voci care sunt gata să sprijină o propunere în sensul etichetării. Așadar, trebuie să găsim uh, aurita care de mijloc, uh, fie în această comisie, fie la nivelul Parlamentului General, să sunt pregătită să colaborez cu alți colegi. Vă rog să mă credeți când spun că până la urmă sunt raportorul dumneavoastră și doar atât și trebuie să reflectă punctele de vedere la care se ajunge aici, însă am încercat cel puțin să uh, subliniez uh, ceea ce cred eu că uh, sunt dificultăți și probleme care se ridică din această uh, legislație. Dacă dorim să respectăm ceea ce spun oamenii, ceea ce reiese din legislație, trebuie să facem acest lucru într-un mod coerent și precaut. Mulțumesc! Când spuneți că nu există produse alternative, nu prea înțeleg dacă chiar așa stau lucrurile, adică dacă Există produse alternative la produse derivate din focă. Asta pentru că asta face piața să funcționeze mai bine. Și așa sunt interpretate lucrurile din punct de vedere juridic, adică nu există produse alternative care să beneficieze din interdicție. Eu mă gândeam, spune doamna președintă, la uh, consumatori. Alternativa la uh, blana de câine și de uh, pisică există blana sintetică și în cazul acesta ar trebui să existe alte alegeri. Aici e vorba de produse derivate din uh, foca, nu e vorba de blană doar. Poate ne gândim la blană, în primul rând, dar e vorba de mai multe produse derivate din focă. Vă las să interveniți dacă doriți. Bych chtěla říct, že jsem eh, se zjistila, že... Aș vrea să spun că mi-am dat seama că toate produsele tradiționale care produc din focă, grăsime, piele sau alte produse pot să fie înlocuite cu alte produse. Deci nu e vorba de o exclusivitate nici pentru Canada, nici pentru Europa. În primul rând, în al doilea rând, nimeni nu a negat afirmația specialiștilor cum că uh, numărul de foci este în scădere și că există foarte puține animale tinere, astfel încât există riscul ca această specie să dispară de pe planetă. În al treilea rând, mi-am dat seama că există un decret canadian care interzice și reglementează și interzice metodele ilegale uh, de vânătoare acest, această decizie este respectată, dar până acum n-am primit răspunsuri fundamentate în acest sens. Nu știu dacă cineva uh, a fost sancționat pentru un tratament neadecvat pe durata vânătorii. Știu că există țări în cadrul Uniunii Europene care sunt, uh, cunosc uh, acest lucru și de aceea s-a ajuns la o fragmentare a pieței interne. Dacă există cumpărători de piei de focă, uh, dacă nu există cumpărător de piele de focă, nu uh, ar, nu ar exista nici vânătoare pe o uh, cară atât de larg, largă. Există o opinie care a fost prezentată de deputați și confirmată de deputații din această uh, comisie și e confirmat acest lucru. Doamna președinte intervine. Avem eh, amendamentele depuse. Doamna Wallis va trebui să găsească un consens acolo unde este posibil sau o majoritate, cel puțin, dacă nu este posibil un consens. După cum a spus doamna Wallis, există persoane care au puncte de vedere foarte ferme, unii sunt pentru, o interdicție, alții pentru etichetare, dar uh, într-un fel sau altul va trebui să ajungem la un consens, dacă nu trecem la vot. Așa că vă dau uh, dumneavoastră mână liberă să discutați cu raportorii fictivi, cu cei care au depus amendamentele și cred că ar fi o imagine bună pentru Comisia noastră și pentru Parlament dacă am reușit să găsim o soluție. După cum a spus dumneavoastră, deja primim e mail de la uh, ambele părți, așa că, după părerea mea, ar trebui să găsim o modalitate de a aborda lucrurile în mod rațional, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Votul este la 2 martie, pe data de 2 martie, conform uh, programului, deci cred că aveți suficient timp să discutați cu grupurile, cu autorii amendamentelor pentru a găsi o soluție comună care să convină tuturor. Mulțumesc! Am terminat cu 10 minute mai repede. Dragi colegi, propun să începem. Se pare că dintr-un motiv sau altul nu este multă lume în sală și dacă vrem să mai rămânem atât cât suntem, măcar cred că ar fi bine să începem discuția. În primul rând, aș vrea să vă pun la curent cu privire la procedura pe care am adoptat-o pentru directiva privind drepturile uh, consumatorilor dacă țineți minte, am considerat această propunere ca fiind foarte importantă pentru consumatori și pentru dublul obiectiv de a ne asigura că uh, avem permitem micilor întreprinderi să funcționeze pe baza unui singur set de reguli în toate statele membre. Acest lucru va permite creșterea nivelului de încredere al consumatorilor și protecția consumatorilor, uh, precum și posibilitatea de a avea acces la ofertele transfrontaliere. Deci am stabilit aceste obiective, am dorit ca propunerile să fie analizate și la nivelul întâlnirii coordonatorilor am hotărât să formăm un grup de lucru pe care să-l conduc eu și în care vor participa vicepreședintele biroului, coordonatorii grupurilor politice și doamna Wallis de la Comisia pentru Afaceri Juridice în cadrul cooperării sporite. Am primit de asemenea o scrisoare din partea domnului Gargani care se preocupă de legea contractelor și de cadrul comun de referință pentru care suntem de acord că este foarte util și trebuie să fie analizat în contextul acestei directive. Avem o procedură de lucru. De asemenea, avem și o decizie care a fost luată de către grupul de lucru și despre, de către grupurile politice din Parlament care au considerat că nu era suficient timp pentru a ajunge la o primă lectură în uh, scurtul timp pe care îl avem la dispoziție noi ca Parlament. Sunt uh, pentru acest lucru, fiindcă e mai important ca noi să ne axăm pe detaliile acestui dosar, să ne consultăm cu factorii interesați și să ne asigurăm că avem o directivă bună, uh, mai degrabă decât să grăbim lucrurile și să lăsăm multe aspecte nerezolvate. Aceasta este, deci, abordarea noastră. Să elaborăm un document de lucru și Deja am, vorbit cu doamna comisar Cuneva în ceea ce privește finalizarea procesului în acest Parlament cu o întrebare orală și posibil cu o rezoluție pe care dorim să o depunem pentru a identifica unele dintre problemele menționate fie în discuții, fie în documentele noastre. Asta este ce am convenit și aceasta este procedura uh, stabilită deocamdată. Sunt sigur că ați citit cu toții propunerea și ați văzut că uh, fuzionează patru directive existente și un Deci avem vânzarea din ușă în ușă, apoi contractele de vânzare, contractele de vânzare la distanță, garanții sociale și propunerea referitoare la armonizarea completă pentru aceasta cred că am avut uh, cel mai mare număr de reprezentanți din diferite organizații din Uniunea Europeană. Desigur, există și multe detalii cu privire la definirea consumatorilor, comercianților, a noțiunii de contract decent. sunt acoperite uh, diferite aspecte, cum ar fi comenzi prin poștă, telefon sau fax și o serie de informații esențiale care trebuie furnizate de companii înainte de încheierea contractelor cu cumpărătorii. Există apoi și dreptul de retragere, armonizarea celor 14 zile, uh, Uh, vă sunt foarte cunoscute, retragerea standard, un formular care deja a fost aprobat de dumneavoastră, vânzarea bunurilor de consum și garanțiile asociate. Aici trebuie uh, să se păstreze responsabilitatea vânzătorului timp de 2 ani dacă bunurile nu sunt conforme cu declarația. Există state membre care au perioade mai lungi de 2 ani în legislația națională. Și fără a intra în detaliu, cu, toate, cu privire la toate aceste diferențe existente, noi în grupul nostru trebuie să abordăm o serie de probleme care sunt cauzate de aceste diferențe. Deci avem cele două obiective plus siguranța juridică pentru consumator și comerciant. Am avut o întâlnire unde am hotărât că vrem să analizăm aspectele din evaluarea de impact. Domnul Amonti a făcut o prezentare în cadrul grupului de lucru în care ne-a vorbit despre impactul, evaluarea impactului care a dus la propunerea pe care o avem acum și s-au pus întrebări referitoare la sfera de aplicare. De exemplu, de ce serviciile digitale erau excluse din această directivă și Comisia ne-a spus că nu existau suficiente dobe, dovezi sau date pentru a le include. De asemenea, am întrebat de ce sfera era aplicată doar la cele patru directive menționate și din nou Comisia ne-a spus că doar pentru acele patru s-a putut stabili sinergia. Domnul Harbour a dorit să afle de ce uh, autoreglementarea a fost lăsată deoparte și ni s-a spus că n-a fost lăsată deoparte, ci poate fi o adăugire suplimentară în acel cadru, dacă dorim. Deci, iată o idee pe care ar fi bine să o analizăm în grupul nostru de lucru. Apoi, doamna Gaypart ne-a întrebat cum s-a s-au ales anumite elemente să fie total armonizate și altele nu. Deci, iată niște lucruri pe care trebuie să le analizăm în continuare. Și un subiect care ne interesează și pe care Comisia s-a oferit să-l studieze a fost preocuparea noastră față de evaluarea impactului, nu doar cu privire la uh, conformitatea costurilor și la facilitatea activității pentru consumatori și comercianți, ci și uh, niște întrebări concrete care ne-au fost puse de către consumatori și comercianți pentru a ști în ce măsură această directivă va schimba uh, posibilitatea lor de a avea accesul la aceste drepturi. Știm că atunci când se face armonizare, trebuie să vedem care este numitorul comun, ce au de câștigat statele membre din această armonizare și uh, ce au de pierdut, fiindcă uneori se pierde dacă acest numitor comun este prea jos. Deci, iată detaliile pe care trebuie să le avem în vedere în grupul nostru de lucru, să vedem care este adevărata semnificația acestor schimbări Trebuie de asemenea să vedem dacă în evaluarea sa de impact Comisia a analizat aceste posibile schimbări. Informații foarte utile. Am aflat că Comisia are un compendiu cu toate diferențele existente în statele membre, deci știu care sunt diferențele între statele membre și noi am cerut comisiei și au fost de acord să ne ajute să înțelegem ce schimbă, ce modifică această directivă în acel compendiu, compendiu de reguli naționale ne-a spus că ce se schimbă fundamental este contractul pentru consumator și ce nu se schimbă sunt acțiunile în instanță pe care cetățenii le pot iniția. Acest lucru nu se schimbă, dar contractele cu consumatorii vor fi diferite și cred că Acestea reprezintă toate chestiuni pe care să le analizăm în detaliu. Acesta a fost, după părerea mea, un feedback concludent cu privire la ce am făcut până acum. Acum trebuie să elaborăm un document de lucru. Vom avea și o audiere publică pe data de 2 mai și vom invita cât mai mulți factori interesați cu putință, având în vedere timpul alocat, de asemenea, vom avea și consultații online pe uh, pagina de internet a comisiei noastre și vom avea un pop-box care va permite companiilor, consumatorilor, grupurilor care reprezintă să răspundă și să pună întrebări, nu doar cu privire la ce ne place și ce nu ne place, ci și cum cred că pot fi îmbunătățite lucrurile sau ne pot propune alternative pentru a atinge obiectivele pe care noi le considerăm importante, și anume deschiderea pieței pentru toate companiile și, de asemenea, garantarea unui nivel ridicat de protecție pentru consumatori și acești, eh, să ne asigurăm de faptul că aceștia nu se simt discriminați din punct de vedere al accesului la servicii și produse. Acesta a fost o imagine generală, un cadru în interiorul căruia să lucrăm. Acum aș vrea ca membrii grupului de lucru să ia cuvântul, precum și alți membri care să ne spună care sunt interesele lor, punctele lor de vedere, să ne vorbească și despre procedură, despre calendar. Cred însă că avem un nivel bun de consens la nivelul grupurilor politice cu privire la dedicarea noastră față de acest subiect și cu privire la uh, Uh, formularea acelei întrebări orale. Domnul Schwab, doamna Fortu și doamna Rulă vor avea cuvântul și apoi reprezentantul Comisiei. Domnule Schwab. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru introducerea pe care ați făcut-o pentru acest dosar foarte dificil pe care trebuie să-l examinăm în cadrul acestui mandat. În grupul de lucru din care fac parte, Am analizat subiecte dificile, subiecte pe care le-ați menționat și dumneavoastră în introducere. În ansamblu am avut o cooperare foarte constructivă. La început n-a fost greu să ne dăm seama cum am, putut, cum am putea îmbunătăți lucrurile, dar abordarea lasă în final a fost cea bună. În ceea ce privește domeniul de aplicare al celor patru directive, e nevoie să, să fie armonizate. Mergem în aceeași direcție ca și Comisia. Trebuie umplute vidurile în ceea ce privește diferența dintre aplicarea dreptului european și aplicarea dreptului național. S-a spus că Comisia dispune de un tabel care menționează modul de aplicare al dreptului național În principiu suntem de acord cu propunerea Comisiei. Trebuie să fim convinși că ea poate aduce o îmbunătățire pieței interne, că e vorba de armonizarea pieței interne. În ceea ce privește scurtarea termenului la o săptămână, termenului de retragere, acest lucru nu este posibil decât dacă dăm un răspuns pozitiv unei întrebări fundamentale. Credem în asta sau nu? Dar trebuie să ne asigurăm că toate cerințele pentru adaptarea dreptului național la dreptul comunitar au fost respectate. Comisia și grupul de co-raportori au analizat cele 27 de sisteme juridice naționale și au încercat să găsească soluții și sugestii pentru a îmbunătăți dreptul european. Acestea fiind spuse, poate cel mai bine ar fi să se organizeze o audiere și să se adopte o rezoluție în plenară. După aceea, putem spune foarte clar că susținem propunerea Comisiei dar nu știm încă cum ar putea fi îmbunătățită. Și va fi nevoie de ceva mai mult timp pentru asta. Va trebui să avem să analizăm propuneri constructive din partea statelor membre și ale părților interesate și sper în același timp că nu vom obține doar puncte de vedere egocentrice, ci și propuneri utile care vor îmbunătăți toată situația. Foarte bine, cred că e o părere foarte constructivă, doamna Fortu. Dată fiind situația actuală a lucrărilor, este foarte greu să înțelegem cele spuse de domnul Schwab. Există o tentație puțin periculoasă și am vorbit de asta dimineață. Dacă facem un catalog cu diferențele pentru fiecare stat, de exemplu în Franța, consumatorii sunt uh, foarte protejați, dacă fiecare ține la privilegiile sale, atunci nu am plecat pe drumul cel bun. Trebuie să înțelegem dacă facem sacrificii, există și avantaje și care sunt acestea. Acesta e punctul de vedere pe care trebuie să-l avem, nu doar să ne dorim fiecare să-și păstreze privilegiile sale. Cred că, până la urmă, totul ține de echilibrul intereselor. Și de aceea avem o dezbatere atât de lungă în jurul chestiunii de armonizare, ce este bun pentru consumatori și ce este util pentru piața internă. Doamna Jule, doreați să luați cuvântul? După intervenția doamnei Fortu, aș vrea să fac și o observație. Trebuie să convingem și parlamentele naționale. Trebuie să știe și acestea ce modifică directiva, ce îmbunătățește sau ce înrăutățește pentru a obține sprijinul Parlamentelor Naționale. Cred că trebuie să facem asta. Comisia are acest catalog, dar avem nevoie de mai multă transparență și avem nevoie de ajutor din partea Comisiei, pentru că acest drum va fi dificil, fiecare pierde puțin, fiecare câștigă câte ceva dar e nevoie de o transparență semnificativă și fiecare stat membru trebuie să poată recupera ceea ce a pierdut, dacă e cazul. Doamna Weiler? Am constatat că există un acord uh, în ceea ce privește procedura în cadrul Parlamentului, dar mai există o problemă. Am ascultat uh, tot ce s-a spus, dar mai există un punct important. Nu trebuie să permitem exercitarea unor presiuni asupra noastră din cauza apropierii alegerilor. Nu trebuie să fim țintuiți uh, la zid, să ni se spună, să fim luați uh, la întrebări. Trebuie să ținem cont de interesele diverse. Dacă vedem ce documente ne sunt trimise de organizațiile consumatorilor, vedem cât de importante sunt acestea. Subiecte, E important să figureze un astfel de subiect pe ordinea de zi. După alegeri vom putea să-l analizăm în liniște. Cred că problema calendarului este foarte importantă. Nu știu dacă această audiere care va avea loc la începutul lunii martie va fi suficientă. Din păcate nu voi putea asista la această audiere, dar uh, Um, toți cei care ne ocupăm de politicile privind protecția consumatorilor suntem interesați de această audiere. Eu nu voi putea participa, din păcate, dar poate că în toamnă sau poate fiecare grup separat, poate chiar și grupul meu, vor organiza o astfel de audiere pentru a discuta în detaliu chestiunea. Nu trebuie să acceptăm să se facă presiuni asupra noastră. Domnul Anghelakis. Mulțumesc, doamna președinte. Am două observații de natură generală. În principiu, orice încercare de armonizare a pieței este binevenită. Tot ceea ce îmbunătățește tranzacțiile transfrontaliere de asemenea. Dar noi suntem Comisia privind uh, protecția consumatorilor și trebuie să ne ocupăm de interesele acestora, pentru că este competența exclusivă a Comisiei noastre. Citind această directivă, am putut observa că pe anumite puncte am făcut pași înapoi. Cel puțin asta am înțeles din cele spuse de colegi referitor um, în raport cu prevederile existente în legislația națională. De exemplu, problemele legate de garanții. Garanțiile pentru bunurile cumpărate. Um, garanțiile pentru piesele de schimb cumpărate. Atunci când un produs trece de la un utilizator la altul, se pierde garanția și asta uh, mă îngrijorează. Trebuie să fim atenți și să analizăm și aceste detalii. Sunt de acord să mergem mai încet, mai lent, dar nu trebuie să uităm nici de alegeri. Um, cetățenii vor ca întrebările lor să, fie, să primească răspuns, au cerințe, sunt exigenți și cred că dacă clarificăm anumite lucruri, vom putea progresa. Doamna Wallace, aveți cuvântul? Mulțumesc, doamna președinte. Îmi cer scuze că am insistat, dar trebuie să părăsesc sala și voi a trebuit să părăsesc sala și am pierdut începutul discuției. Îmi cer scuze că nu am participat nici la grupul de lucru de mai devreme. M-am întors din Norvegia uh, pentru o chestiune care nu avea nicio legătură cu focile. Uh, Însă, în ceea ce privește acest subiect, nu am auzit uh, încă o dată începutul discuției, dar sper că nu a spus nimeni că nu ar trebui să organizăm această audiere, pentru că din punctul de vedere al serviciului, al Comisiei privind afacerile juridice și din punctul meu de vedere, ar fi foarte util să ne continuăm uh, activitatea și chiar și înainte de alegeri să putem auzi punctele de vedere ale experților din acest domeniu. Prin urmare, consider că ar trebui cu siguranță să organizăm audierea pe care ne-am propus-o. Cred că e foarte important. Um, să cerem comisiei să intervină pentru a răspunde la comentariile făcute. Mulțumesc, domnule președinte. După ce ați făcut o analiză atât de clară, sunt puțin reticent să iau cuvântul. Sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră, cu excepția unui punct minor. Ar trebui să clarific uh, afirmația dumneavoastră. Am încercat să explic astăzi. Credem că o mare parte din criticile din partea organizațiilor consumatorilor și propunerile primite sunt datorate faptului și poate și vina noastră că nu am transmis acest mesaj suficient de clar sau nu se înțelege suficient de clar din text. Deci acestea provin uh, dintr-o suprainterpretare a impactului unei armonizări totale la nivelul legislațiilor naționale vom încerca să explicăm în tabelul nostru, într-o notă care va însoți acest tabel comparativ, de fapt, ce am făcut noi aici, în revizuirea achiului, a fost să avem o abordare de jos în sus. Am armonizat doar acele aspecte care sunt acoperite de directiva aflată în revizuire. Uh, Uh, chestiuni care țin de dreptul contractual, chestiuni generale care sunt explicate în uh, studiul de impact, chestiuni cum ar fi um, crearea contractului, compensații pentru nerespectarea prevederilor, nulitatea contractului, cerințe pentru ca acest contract să devină nul și neavenit. venit toate aceste aspecte nu intră în area de acoperire a directivei. De aceea credem cu tărie că ceea ce facem noi aici va spori nivelul de protecție al consumatorilor și nu va scădea nivelul de protecție al consumatorilor um, în statele membre, la nivel național. aceste prevederi nu vor priva consumatorul de accesul la um, prevederile din dreptul contractual tradițional. Voi încerca să transmit uh, cât mai clar acest mesaj când facem analiza comparată și vom adăuga o notă de însoțire. Ceea ce a spus doamna Fortu îmi este foarte drag nu trebuie să ne ascundem după deget. Până la urmă, chiar dacă înțelegem că armonizarea totală se aplică numai câmpului de aplicare al directivei, până la urmă vor exista state membre care vor avea ceva de pierdut și state membre care vor avea ceva de câștigat. Anumite state membre vor pierde la anumite capitole, și anumite state membre vor câștiga. Dar mesajul cel mai important și elementul pe care se axează întregul studiu de impact este că, per total, consumatorii vor avea de câștigat. E o situație în care toată lumea are de câștigat, pentru că costurile de conformitate pentru companii vor scădea atunci când redactează termenii uh, standard contractuali uh, vor avea costuri mai mici. Și de asemenea creăm o situație de uh, previzibilitate juridică pentru consumatori, astfel încât consumatorul danez, care consideră că primește cea mai bună protecție din lume, va putea să-și exporte drepturile atunci când merge în Italia și cumpără un produs din Italia. Pentru că drepturile consumatorului de bază care sunt armonizate de această directivă și care intră sub area de aplicare a acestei directive vor fi aceleași. Mulțumesc. Poate ar trebui să clarific încă o dată procedura cu care am fost de acord. Înțeleg uh, motivele noastre de îngrijorare, dar trebuie să, să spun că de fiecare dată când avem alegeri, nu um, închidem un dosar, deja ne-am săturat. Sunt multe chestiuni pe care am decis că nu vom vota pentru că urmează alegerile, însă trebuie, însă avem principiile și voința politică necesară și atunci de Motivul pentru care ar trebui să decidem să nu votăm este nu pentru că vin alegerile, ci este un subiect complex și delicat și vrem să-l tratăm așa cum trebuie că satisfacem toate uh, cerințele consumatorilor și companiilor. Trebuie să acceptăm obiectivele acestei propuneri și anume să deschidem piața internă, uh, să deschidem schimburile comerciale pentru a avea un singur set de norme și asta într-o manieră care să ne asigure că nu are consumatorul nimic de pierdut și trebuie să analizăm și legislația națională în detaliu. Nu trebuie pur și simplu să, să spunem divide et impera, trebuie să vedem care este realitatea uh, drepturilor consumatorilor în statele membre, pentru că de multe ori uh, realitatea este foarte diferită de uh, ceea ce scrie pe hârtie. Vom avea o audiere cu toți factorii interesați pe 2 martie. Nu va fi o primă lectură, nu vom depune amendamente de asemenea, vom avea și o consultare online. Vor uh, fi puse o serie de întrebări, le-am transmis grupurilor pentru a le modifica, dar trebuie să începem să lucrăm pentru ca factorii interesați să ne poată transmite nu doar punctul lor de vedere pe care l-am primit deja la nivel bilateral, pentru că mulți oameni mi-au spus la nivel bilateral fie că le place, fie că nu le place, dar vrem să primim sugestii pentru alternative mai bune, um, astfel încât să ajungem la aceste obiective. Așa cum am spus, am căzut de acord că vom avea un document de lucru care va fi soluționat în urma întrebărilor orale în plenare cu Comisia. Am spus că ne dorim o rezoluție, dar asta depinde de rezultatul muncii noastre și dacă putem înainta o rezoluție ceea ce cred eu ar fi o moștenire bună pentru Parlamentul următor. Nu trebuie să încheiem orice activitate pentru că um, această, acest subiect ne-a revenit în 2008 și asta înseamnă că trebuie să începem să lucrăm cu un an mai târziu. Parlamentul următorul Parlament nu poate să spună nu continuăm ceea ce a uh, făcut Parlamentul anterior. Prin urmare, cred că trebuie să le lăsăm o moștenire solidă și să poată lucra pe acest dosar în mod informat, fie să-l continue, fie să-l respingă, pentru că ei decid ce trebuie să facă. Doamna Olis, am uh, modificat uh, audierea astfel încât să existe și o, o secțiune în care va interveni Comisia pentru Afaceri Juridice, o secțiune pentru cadrul comun de referință și dreptul contractual și au existat uh, sugestii să includem și profesori universitari. Însă o să o las pe doamna Oli să decidă ce vrea să facă pe această secțiune. Dumnezeu va decide uh, detaliile pentru că vom avea oricum o cooperare strânsă. Contez pe dumneavoastră pentru a vă ocupa de aspectele uh, legate de uh, cele mai importante elemente. Nu mai am nimic de spus. Cred că este important, așa cum am spus. Mi-aș dori să obținem sprijinul comisiei um, să ne ocupăm de aspectele practice și pragmatice ale propunerii, pentru că cred că trebuie să oferim un răspuns uh, factorilor interesați, să le spunem de ce acceptăm uh, propunerea Comisiei, de ce o modificăm, de ce considerăm că trebuie să se mai lucreze pe acest uh, dosar. Aceasta, aceasta e, ar fi abordarea cea mai rațională, dat fiind calendarul și apropierea sfârșitului mandatului. Nu mai am nimic de adăugat pe acest subiect. Așa cum am spus, vom avea o audiere foarte scurt. Vom primi și studii din partea experților și va exista și o consultare online. Asta ne oferă o poziție destul de importantă. Vom avea multe, vom auzi multe puncte de vedere, multe poziții pe care le putem incorpora în documentul de lucru, care va fi pregătit de secretariat în numele membrilor grupului de lucru. Și vom readuce uh, dezbaterea în comisie, astfel încât membrii individuali să poată uh, participa și ei. Dar, așa cum am spus, putem accepta uh, observații uh, individuale în grupurile de lucru din partea deputaților care doresc să facă aceste comentarii. Ne-am dorit ca aceste chestiuni să fie stabilite de la început și nu după grupurile de lucru. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, nu știu dacă Consiliul dorește să ia cuvântul. Președinția? Știm că Consiliul progresează destul de lent pe acest subiect de aceea abordarea dumneavoastră probabil e foarte rațională. Am o scurtă întrebare. Ce se întâmplă după audiere? Vom avea un document de lucru? Și dacă da, care va fi calendarul pentru acesta? Da vom lucra consecutiv în cadrul grupului și al audierii pentru a prezenta acest document. Data este 31 martie. Este suficient timp, cred că, să analizăm acest subiect și să analizăm câteva dintre subiectele ridicate. Avem timp și pentru consultațiile online și pregătirea audierii. După cum am spus, sunt de acord cu președintele Gargani și asta nu cred să fie o problemă pentru că doamna Wallis este membra acestei comisii, pentru a ne asigura că lucrăm în tandem cu Comisia Jurii și preluăm și punctul lor de vedere. Propun să încheiem deci acest subiect. De regulă suntem în urmă ca timp la comisia noastră și acum iată că suntem chiar am devansat agenda am reușit să trecem prin subiecte relativ rapid și propunerea mea este, dat fiindcă doamna Vernion este aici, deci propunerea mea este să începem acum discuția referitoare la câteva dintre amendamentele privind drepturile pacienților în asistența medicală transfrontalieră. Vreau să vă spun că în acest caz nu ne grăbim, fiindcă Comisia Envi și-a omânat votul. Sunt, nu sunt sigură, dar sunt sigură că mi se va confirma acest lucru, la fel îmi va confirma și doamna Verneau. Avem și o cerere din pazia Comisiei Libe pentru Comisia Jurii privind un aviz juridic în ceea ce privește drepturile pacienților. Deci avem suficient timp pentru analizarea amendamentelor fără grabă pentru a ne asigura că atunci când ajungem la vot, lucrurile vor merge foarte ușor. Coordonatorii m-au împuternicit de asemenea să rediscut subiectul cu domnul Uschi ca președinte. Nu avem acordul uh, afaceri sociale și employment cu privire la competențele asupra cărora să lucrăm, dat fiindcă suntem sub regula 47 și cooperare consolidată. Mi-am, uh, asum, mi-am asumat uh, rezolvarea acestui subiect împreună cu domnul Galeotti Cred că este important ca subiectele în care avem competență ca comisie să fie reflectate în votul final din Comisia ENVI. Doamna Verniu, aveți cuvântul? Merci, Madame la Présidente. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt încântată de veștile pe care tocmai ni le-ați împărtășit, fiindcă ă, astfel solicitările comisiei noastre și-au găsit un răspuns favorabil. Există un raport de vot în comisie și acest lucru va fi bine. Tocmai am aflat astăzi că comisia Emplă, care nu a, nu a votat în această dimineață și comisia Econ la fel. Deci, mai rămân niște probleme care nu au fost rezolvate, probleme de competență. Am informat serviciile juridice care ne-au spus că pe 3 martie ne vor uh, da avizul. Noi vom vota pe 3 martie și uh, inițial aceasta era programarea și cred că va trebui să decalăm votul. Cred că coordonatorii și președinții de comisie vor alege o dată mai bună și ne vor informa de îndată ce această dată a fost fixată, a fost mutată puțin mai târziu. Eu am alte probleme pe care vreau să le prezint. E și normal să fie probleme, fiindcă este un dosar foarte complex Uh, e vorba de 27 state membre, 27 de sisteme medicale diferite, deci e foarte complex. Am primit multe amendamente, 371 de la toate grupurile politice. Singura problemă de discutat astăzi este că în prezent nu am primit încă nici un amendament tradus, deci nicio traducere pot citi amendamentele în franceză, în spaniolă, dar pentru celelalte e mai greu pentru mine. Și nu știu cum aș putea să am astăzi o intervenție bine fundamentată fără să înțeleg fondul tuturor amendamentelor. Doamna Ederscholl, doamna Roitova, doamna Tisen, care au propus multe amendamente împreună cu alți colegi, Marti, la fel nici măcar nu sunt aici, dat fiindcă nu sunt aici, nu avem nici traducere, cred că va trebui să găsim o altă dată pentru o discuție mai clară. Propunerea mea pentru a facilita lucrurile este să așteptăm traducerile care vor veni într-o zi sau două și să avem o întâlnire a tuturor raportorilor din umbră cu mine săptămâna viitoare joi, de exemplu, joi dimineața, 19 februarie, fiindcă vom fi în sesiune plenară la Bruxelles. Deci propunerea mea este 19 februarie, joi, la ora 10, înainte de ședința solemnă și ședința de vot. Prin urmare, n-am să repet ce a spus doamna președintă cu privire la temeiul juridic. Vom aștepta. De asemenea, o problemă care nu a fost rezolvată deocamdată și pe care poate că ar trebui să o discutăm serios de exemplu, problemele ridicate de articolul 5, responsabilitatea statelor membre, este una care trebuie rezolvată. Există voci care spun că la Consiliu nu există dificultăți, fiindcă statele membre par să fie de acord. Eu am auzit altceva și anume că nu sunt de acord, deci trebuie să clarificăm. Și în ceea ce privește articolul 11, care are legătură cu articolul 5 și se referă la dreptul țării de reședință sau dreptul țării în care să primești tratamentul, și apoi articolul 8, unde avem aceleași semne de întrebare. După ce am analizat toate amendamentele, definiția îngrijirilor spitalicești a rămas o problemă, precum și problema nevoii sau nu a unei autorizări prealabile, în ce măsură, în ce limită, precum și solicitarea prealabilă. Acestea sunt probleme care trebuie să-și capete răspunsul. Sunt niște probleme serioase, dar îmi pare rău că nu le putem aborda, nu avem traducere. E un subiect foarte delicat. Doamna Roitova a dat multe amendamente, aș fi vrut să le citesc, dar nu înțeleg absolut nimic din limba respectivă și nici din limba doamnei Tais. Să vedem atunci raportorii fictivi, raportorii din urmă, umbră care doresc să intervină domnul Burke, domnul Schwab, domnul Schwab. Eu nu sunt domnul Burke, spune domnul Schwab, nici nu arătați ca domnul Schwab. Dar am să interviu. Am să încerc, în măsura posibilului, să prezint câteva aspecte relevante pentru PPE față de proiectul de aviz al doamnei Verno pentru Comisia Envi. Întâi de toate, trebuie să finalizăm activitatea deja inițiată. Există niște jocuri jucate de grupurile politice și anume raportul vine după votul din altă comisie sau se fac încercări să se blocheze avizele altor comisii. Deci cred că aceste jocuri sunt inutile. Vorbim despre niște lucruri esențiale pentru protecția consumatorilor pe piața internă și trebuie să le clarificăm. Nu spun că trebuie să discutăm de amendamente fără a le cunoaște exact conținutul, dar cred că ar trebui să găsim o soluție rezonabilă E foarte important să abordăm acest subiect, având în vedere directiva privind serviciile și cred că ar fi bine să votăm în acest mandat. În al doilea rând, evident, trebuie să găsim o cale de mijloc acceptabilă între punctele de vedere ale statelor membre Există mai multe probleme în sistemele de sănătate. În unele cazuri există o lipsă de personal care trebuie recrutat din alte state membre sau chiar din state terțe pentru ca sistemul medical să poată continua să funcționeze. Apoi există sisteme care cheltuiesc prea mulți bani și furnizează servicii proaste. Și Uh, garantarea unui nivel rezonabil de calitate a serviciilor este foarte importantă. Dar cred că toate aceste subiecte nu trebuie să fie utilizate pentru a îngusta, pentru a restricționa drepturile pacienților, pacienților recunoscute și de Curtea Europeană de Justiție. Într-adevăr, având în vedere alegerile uh, europene, uh, suntem în dificultate față de colegii de acasă când încercăm să le explicăm de ce revizuim uh, drepturile pacienților și consumatorilor ca fiind mai importante decât drepturile statelor membre. E greu să explicăm acest lucru, dar dat fiindcă suntem parlamentari europeni, nu avem nicio altă alternativă și sper că raportul doamnei Verno uh, va fi finalizat, se va ajunge la un compromis pe amendamente și sper ca în fine să ajungem la ceea ce a fost recunoscut ca drepturile pacienților la nivelul Curții Europene de Justiție. Doar partea sistemului va fi afectat de aceste furnizări de servicii la nivel transfrontalier și nu uh, cred că acestea trebuie restricționate doar la nivelul celor care își pot permite așa ceva. Ele trebuie să fie structurate la fel ca alte servicii din Uniunea Europeană, fiindcă după părerea mea, nivelul de tratament nu trebuie, pe care îl primește un pacient nu trebuie să depindă de fondurile de care dispune. Doamna Risi Organs acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule Verno, sunt de acord și eu. Nu are rost să discutăm astăzi concret lucrurile, dar fiindcă nu avem variantele traduse, știu multe limbi, dar nu pot citi flamandă, de exemplu, așa că de, amendamentele doamnei Tyson nu le pot înțelege. Și eu sunt nemulțumită, cred că am uh, pierdut prea mult timp doar să repetăm ceea ce s-a spus deja, intrăm în detaliu și încercăm să găsim un compromis și nu putem face uh, nimic concret fără traducere. N-am să repet ceea ce am spus și în amendamentele mele, dat fiindcă nu putem să le citim pe toate. Vreau doar să închei prin a spune că e important să respectăm un program, un calendar, pentru ca lucrurile lucrurile să, să ducă la un vot înainte de alegeri. Există eforturi de a scoate acest subiect pe agenda și eu vreau să nu se întâmple acest lucru. Accept o amânare de o săptămână, dar nu mai mult. Trebuie să ne asigurăm că acest document extrem de important va fi votat înainte de alegeri. Mulțumesc! Doamna Rulă nu este aici. Doamna Roitova. Uh, Sunt în totalitate de acord cu toți colegii care au intervenit înaintea mea. Din fericire, chiar dacă nu putem citi amendamentele, putem să discutăm, dat fiindcă avem interpreți. Și am să mă axez asupra unui amendament care are uh, legătură cu clarificarea normelor care trebuie aplicate pacienților care înainte de a solicita îngrijiri medicale trebuie să își contacteze sistemul de asigurări medicale sau compania de asigurări. Comisia are dreptate. E adevărat că nu toate amendamentele sunt traduse, dar există o ipoteză comună și anume Curtea de Justiție a spus că pacientul nu trebuie să solicite acest lucru în prealabil, dar când e vorba de îngrijiri spitalicești sau de îngrijiri care ar putea să fie extrem de costisitoare și care ar putea cauza probleme financiare în sistemul medical, în aceste cazuri e nevoie ca pacientul să contacteze în prealabil uh, sistemele de asigurări. Noi acum încercăm să găsim o definiție sau o modalitate comună care să ne permită integrarea unei norme, unei reguli în directive, unde să ne spună dacă în ce caz pacientul trebuie să facă abordarea prealabilă a sistemului de asigurări. Uh, după părerea mea, uh, îngrijiri specialițești înseamnă petrecerea cel puțin a unei nopți în spital. Cred că putem fi de acord aici. De asemenea, vrem să avem uh, o definiție și pentru îngrijiri medicale specifice, specializate și Eu aș vrea să eliminăm cuvântul specializat. Aș crede că e mai bine să scriem îngrijiri medicale foarte costisitoare, foarte scumpe. Nu suntem noi cei îndreptățiți să analizăm în ce măsură o îngrijire, o, un serviciu medical este mai specializat sau nu, ci costuri trebuie să ne intereseze, fiindcă acesta este cel care interesează și compania de asigurări medicale pentru a stabili dacă le pot sau nu acoperi. Fiecare stat membru ar trebui să aibă o listă cu îngrijiri specifice uh, care să se schimbe în timp odată cu dezvoltările din medicină. Eu vorbesc cel puțin din experiența din țara noastră. După părerea mea, fiecare stat membru își poate stabili plafonul financiar care să fie ușor de înțeles și de pacienți, și de medici, și de companiile de asigurări medicale, fiindcă există mai multe. Deci să se stabilească un plafon financiar și când costul serviciilor medicale depășește acest plafon, e momentul ca pacientul să-și contacteze în prealabil compania de asigurări. Acesta este, de fapt, uh, ideea care se regăsește în amendamentul meu și, după părerea mea, problema își găsește o rezolvare. Adică să nu încercăm să definim îngrijirile medicale specializate, fiindcă aici va fi foarte greu să avem un punct de vedere comun, fie între state membre, fie între experți, ci mai degrabă să definim o limită, un plafon financiar de la care pacienții să trebuiască să uh, formuleze această solicitare în prealabilă, cu riscul că dacă nu fac acest lucru să nu le fie acoperite cheltuielile. Și sigur, trebuie să ne asigurăm că acest plafon este justificat și bine fundamentat, odată ce el este stabilit de statele membre. Uh, cu siguranță va fi mai scăzut în România și în Cehia, mai scă... va fi mai scăzut, în Franța va fi și în Germania mai ridicat Um, dar oricum ar fi, trebuie să fie bine întemeiat și ușor de înțeles, pentru că pacienții să știe care sunt costurile care vor fi acoperite în țara lor de reședință de către asigurările medicale. Încă un subiect asupra căruia, căruia m-am dedicat și care se referă la uh, E vorba de textul în sine al directivei. Doamna Vernion a propus o simplificare a textului, dar în raportul domniei sale a eliminat trimiterile la hotărârile Curții Europene de Justiție și definițiile. E vorba de directiva 1481 care ar trebui să se regăsească menționată în raportul doamnei Verno. Acest lucru este foarte important pentru a ne asigura că pacientul respectă regulamentul 1481. Trebuie să se facă deci o trimitere la acest regulament și dacă acest lucru nu se face, nu apare, va fi foarte dificil. E un regulament de executare și, după părerea mea, Uh, poziția comisiei este corectă în acest caz. Mai am și alte amendamente, dar aceste două sunt de bază și cred că am putea să le analizăm și să încercăm să ajungem la un consens. Okay, um, I have Mrs. Gephardt, then. Doamna Gephardt. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că intervin cu întârziere. Am și ajuns târziu, uh, îmi cer scuze din această cauză, dar a trebuit să particip la o discuție importantă. Ne aflăm într-o situație complexă și dificilă, un subiect dificil și complex. Există 400 de amendamente în comisie care nu au fost încă traduse. Cred că aveți dreptate, nu este posibil să inițiem o dezbatere pe acest subiect. Trebuie să mai organizăm o discuție. Această versiune mixtă pe care o avem aici, tocmai am primit-o, trebuie să spun, nu am avut posibilitatea să o studiez și și raportorul se află în aceeași situație. Deci e o situație problematică. Cred că vom avea o discuție detaliată pe marginea acestui subiect altă dată. Există niște cifre aici Avem și temeiul juridic aici. Acest lucru se înțelege în uh, toate limbile. Ce temei juridic uh, ar trebui să folosim? Comisia Europeană a considerat că există două posibilități. Fie abordăm uh, lucrurile într-un mod restrictiv, foarte restrictiv, și vorbim doar despre mobilitatea pacienților, și în acest caz articolul 95 nu ar fi un temei juridic uh, adecvat, ar trebui să avem articolul 152 care vorbește despre asistență medicală. În primul mandat uh, parlamentar în care am fost aici uh, în Parlament, am lucrat în Comisia Juri în legătură cu um, temeiul juridic, am aflat acolo că lex specialis are întotdeauna întâietate și vorbeam acolo despre legislație specifică pentru chestiuni specifice și spuneam că acest tip de legislație trebuie să fie cea aplicată și tot ceea ce urmează apoi uh, trebuie soluționat ulterior. Așadar, dacă ne punem de acord că aici vorbim despre mobilitatea pacienților, ar trebui să folosim ca temei juridic articolul 152. Asta aș fi preferat eu, uh, luând în considerare discuțiile în legătură cu directiva privitoare la servicii. Aș prefera să avem un concept mai larg în legătură cu serviciile medicale în general și atunci articolul 95 ar fi temeiul juridic adecvat. Însă ar trebui să avem un proiect diferit în acest caz, care să fie adecvat acestui temei juridic, însă nu asta avem aici. Am văzut că mulți colegi au înaintat diverse propuneri. S-a vorbit despre 42308152, ca posibile temeri juridice 137. Acestea au fost sugestii pentru tema juridic. Am aflat ieri că Comisia Envi, Comisia Libe, i-au dat Comisiei Juri sarcina de a evalua temeiul juridic corect. Și anume ar trebui să fie 95, 152 sau o combinație a acestora. Date, diferi, date fiind diferitele propuneri pentru temel juridic care au fost făcute aici, ar fi o idee bună pentru comisia noastră să întrebe comisia jurii care este părerea sa în legătură cu aceste temeiuri juridice potențiale. Comisia jurii trebuie să-și dea avizul până pe 3 martie. Noi avem uh, votul stabilit pe 2 martie. Sugerez să amânăm acest vot ca să studiem întâi avizul pe care îl vom primi pe 3 martie. Pe lângă uh, răspunsul pe care sper că vom obține noi separat. Așa vom avea un punct de plecare solid pentru a vota. Nu cred că este cazul să deschidem pur și simplu tratatul și să ne punem degetul la întâmplare pe un articol ca temei juridic potențial. Nu cred că așa ar trebui să alegem temeiul juridic. Deci aceasta este o chestiune pe care o consider ca fiind foarte importantă și am discutat acest lucru la întâlnirea coordonatorilor ieri. Ne-am dat seama că trebuie să verificăm uh, validitatea temelui juridic și doar pe această bază ne putem uh, hotărâ. Was in den 400 Änderungsanträgen hier vorliegt, nu știu exact la ce se referă aceste 400 de amendamente, însă sugerez să urmăm uh, propunerea comisiei și să vorbim doar de mobilitatea pacienților și să ștergem din directivă orice are legătură cu libertatea furnizării acestor servicii. Așa se întâmplă și în acest sistem al recunoașterii reciproce în acest domeniu. Până la urmă e vorba de servicii reglementate și aici vorbesc și de libertatea de stabilire, libertatea de furnizare a serviciilor. Ar trebui să lăsăm lucrurile aici, așa cum sunt, ar trebui să ne limităm doar la subiectul mobilității pacienților și la felul în care putem să le garantăm cetățenilor că vor putea să se servească de dreptul pe care l-au în baza tratatului și care a fost confirmat de CEJ. Și asta fără să riscăm ca sistemele medicale din statele membre să fie subminate. Acest lucru este foarte important. Trebuie să fie clar ceva. Dacă adoptăm legislația aici, nu trebuie să uităm că avem sisteme de securitate socială acasă sisteme care se află unor în situații dificile din cauza dezvoltărilor demografice, deci trebuie să luăm în considerare acest aspect. De asemenea, trebuie să ne gândim la faptul că serviciile medicale sunt servicii cu o dimensiune universală, servicii de interes general. Acest lucru înseamnă că Trebuie să oferim servicii de nivel înalt, o calitate superioară peste tot, pentru că nu orice cetățean va putea să facă um, și să se conformeze proiectului Comisiei și anume să obțină tratament într-un alt stat membru. Și apoi, să spunem, să se întoarcă acasă, și să ceară rambursarea costurilor tratamentului de sistemul de asigurări medicale. Doar cetățenii bogați pot să facă asta, nu toți cetățenii își permit să facă asta și nu putem să permitem acest lucru. Trebuie să ne asigurăm că serviciile sunt furnizate pe loc și în momentul în care există cazuri speciale, trebuie să acceptăm deschiderea și sunt de acord în zonatul cu dumneavoastră aici, doamnă Roitova, trebuie să ne gândim cum anume putem face acest lucru și voi analiza propunerile făcute și voi uh, vedea cum anume putem să garantăm asta pentru a ne pregăti pentru un vot valid, un vot valid care să ne permită o decizie solidă. Aș dori să-i spun ceva doamnei Jorgensen. Azi nu doresc să-mi iau un angajament în legătură cu data la care vom vota. Știu că există dezacord în privința acestui subiect. Nu cred că trebuie neapărat să votăm în următoarele luni, să adoptăm acest act legislativ în primă lectură în Parlamentul European. Trebuie să avem uh, o privire generală și clară asupra consecințelor posibile. Dacă se poate, e bine, însă nu trebuie să ne hotărâm de la bun început că așa trebuie să facem, pentru că până la urmă drepturile pacienților și siguranța cetățenilor sunt afectate aici și trebuie să verificăm și să ne asigurăm foarte bine ce anume facem. Și noi, ca politicieni, trebuie să clarificăm aceste lucruri. Dacă e posibil, repet, e bine. Însă nu trebuie să ne luăm un angajament ferm în această privință chiar de la bun început, pentru că lucrurile poate nu vor merge așa cum trebuie și atunci cetățenii vor spune din nou, nu asta e Europa pe care ne dorim, dorim o Europa care să-și apere cetățenii. Domnul Hasta Ferreira? Toate aceste precauții sunt foarte importante, pentru că subiectul este complex. Drepturile pacienților de a circula în Europa sunt drepturi importante, însă trebuie să ne gândim în practică ce consecințe are acest lucru asupra sistemelor naționale de sănătate, asupra funcționării sistemelor de securitate socială în țările noastre și ce efecte va avea acest lucru asupra marii majorității statelor membre UE care riscă să plătească aceste drepturi foarte scump. Dacă nu luăm toate precauțiile necesare, riscăm să asistăm după criza financiară la consecințe nefaste asupra sistemului economic. Mandatul Bush a fost un eșec, a avut consecințe nefaste asupra sistemului european noi am dobândit foarte multe lucruri de-a lungul deceniilor, am construit sisteme de sănătate, ori am putea să periclităm acest lucru dacă nu acționăm riguros și dacă nu le gândim la toate aspectele. Așadar, sistemele s-ar putea prăbuși și am putea să le creăm foarte multe dificultăți. Este adevărat Am dezbătut aceste chestiuni și când am discutat despre directiva pe servicii, ceea ce ne demonstrează că subiectul este foarte complicat, foarte important și că trebuie să-l abordăm cu mare prudență. Eu am lucrat în domeniul uh, uh securității sociale, am fost membru al Comisiei Parlamentare care se ocupa de uh, chestiuni de sănătate și de îngrijă medicale în Parlamentul meu și consider că trebuie să fim extrem de prudenți. Felicitar în acest sens, aș dori să o felicit pe doamna Verniu și pe Evin Ghepard, coronatoarea noastră. Doamna Ris Jorgensen și doamna Roitova doresc să reia, din, să reia cuvântul. Mulțumesc! Doresc să spun câteva lucruri în legătură cu temeiul juridic. Înțeleg că Comisia Envi a inițiat o discuție în legătură cu temeul juridic. Poate am înțeles eu greșit, poate comisia noastră nu trebuie să ceară din nou comisiei jurii această părere. Dacă obținem un răspuns, este bine, adică nu trebuie să avem documente juridice în fiecare comisie. În momentul în care să vorbi despre asta, să menționa menționat despre impactul asupra raportului nostru, în sensul că trebuie să uh, respectăm avizul care ne va fi dat. Bun, un următor uh, lucru pe care doresc să-l menționez. Sunt bucuroasă că doamna Gephardt spunea că drepturile pe care le au cetățenii în baza deciziilor judecătorești trebuie să le fie acordate cetățenilor. Ați avut o argumentație și până la urmă am înțeles din ce ați spus că până la urmă nu avem nevoie de această directivă sau că ar trebui să fie o excepție să dispunem de posibilitățile oferite de această directivă. Aș fi nefericită uh, dacă lucrurile ar sta așa și dacă ne gândim la cine vrea acest lucru în Europa, cetățenii vor uh, acest lucru în Europa, sunt sigură că ei vor să fie tratați și în momentul în care am auzit uh, coordonatorii grupului socialist, uh, mi-am dat seama că ar fi același lucru dacă am spune că dacă am evitat această directivă ar fi minunat, nu o dorim de fapt, creează multe probleme în statele uh, noastre și ar fi dificil dacă am adopta-o. Însă văd că toată lumea ridică mâinile, dorește să ia cuvântul. Într-adevăr, e o discuție politică Ideea este că trebuie să ne dăm seama ce anume dorim uh, și să nu ajungem la concluzia că nu avem nevoie de acest uh, act legislativ. Doamna Roitova? Aș dori să răspund domnului uh, Ferreira. Aș putea să vorbesc cu dumneavoastră? Cu cine? mă adresez, de fapt, dumneavoastră. Ați putea să luați loc? Mulțumesc foarte mult. Voi vorbi în cehă. Înțeleg uh, că sistemele naționale nu trebuie să fie afectate de această directivă într-o perioadă de criză. E vorba de o directivă referitoare la asistența medicală transfrontalieră. Așa se spune în titlul directivei, aceasta completează și modernizează um, un regulament care este total învechit și care nu mai corespunde hotărârilor Curții de Justiție. Orice am face în acest moment, trebuie să vă spun că în acest moment pacienții au un drept și vor beneficia de acest drept dacă merg în fața unei instanțe, dar nu au nevoie să meargă în fața unei instanțe. Dreptul la asistență de urgență solicitate trebuie să fie acordate, chiar dacă se află în străinătate, atunci vor fi rambursați. La același nivel uh, la care este asigurat în țara de origine. Este vorba, bineînțeles, de asistență și de îngrijiri destul de costisitoare. În acest caz, uh, pacientul trebuie să se adreseze sistemului uh, de asigurare medicală și va fi rambursat. Ca și în uh, statul de origine, nimeni nu poate să obțină mai multe șervețele dacă are dreptul la unul singur. Pacienții care, sunt, uh, care călătoresc trebuie să fie acoperiți să poată primi îngrijiri medicale de bază. Trebuie să ne concentrăm pe serviciile transfrontaliere și apreciez completarea doamnei Vernio și a altora. Cerem statelor membre să asigure um, un indicator de calitate, să asigure un anumit nivel de calitate al îngrijirilor medicale și asta în uh, pentru a respecta principiul subsidiarității. Ne întrebăm de ce mai există baza juridică, temeiul juridic. Dacă formulăm recomandări, atunci trebuie coordonate și comisia noastră are competența necesară pentru a se ocupa de asta. Stabilim indicatori de calitate și ajungem la un indicator comun. Așa ajungem uh, la regulamentul N408. Doamna Gebhardt dorea să interveniți din nou? Da. Aș vrea să iau din nou cuvântul, pentru că cred că doamna uh, Jorgensen nu a înțeles ce voiam eu să spun, pentru că nu am spus în niciun moment că vrem să respingem această directivă, din potrivă. Considerăm că este foarte necesară, pentru că în foarte multe state membre problema drepturilor pacienților nu este deloc simplă. Și asta nu doar în lumina hotărârilor Curții Europene de Justiție. Aș putea să vă spun că nu mă privește pe mine personal foarte mult, pentru că în Germania deja am transpus hotărârile Curții Europene de Justiție. Și uh, putem spune că, din punctul nostru de vedere, lucrurile stau bine. Dar trebuie să luăm uh, în calcul posibilele consecințe. În Germania, fondul de asigurare al pacienților plătesc tratamentul uh, cetățenilor care merg în străinătate și cred că așa trebuie să se și întâmple. Dar poate apărea o problemă în timp. Și anume, ar putea exista repercusiuni în alte state membre. De exemplu, foarte mulți cetățeni germani merg în uh, Polonia pentru a beneficia de tratamente stomatologice au dreptul să facă acest lucru și sunt rambursați uh, în conformitate cu tarifele uh, din Germania, pentru că tratamentele sunt mai ieftine în Polonia decât în Germania, este o afacere bună pentru cetățenii și pacienții germani. Dar ce se întâmplă în Polonia în momentul de față, prețul tratamentelor uh, stomatologice a crescut foarte mult și mă tem că la un anumit uh, moment în timp, cetățenii polonezi, pentru că nu au același nivel de trai ca și noi, nu vor putea să-și mai permită aceste tratamente dentare. Și um, fondul nostru de asigurare al pacienților nu va putea să facă față situației, nu va putea să plătească aceste tratamente. Iată o problemă importantă. Mă preocupă aici și drepturile pacienților polonezi care ar trebui să aibă acces la astfel de tratamente precum cetățenii germani. Și nu ne dorim să se creeze concurență neloială și nesănătoasă. Trebuie să ne gândim la consecințele pe care sisteme diferite um, de sănătate le pot avea. Și atunci când deschidem sistemul, Trebuie să ne gândim la aceste consecințe, să nu obținem opusul a ceea ce ne-am dorit inițial. Și ajung astfel la o întrebare adresată și Curții de Justiție. Ce se întâmplă dacă nu cerem prea mult, dacă nu supraaglomerăm sistemele prin intermediul legislației pe care o adoptăm? Aceasta e întrebarea pe care vă adresez. Nu trebuie să privim totul din punctul de vedere al pacienților înstăriți. Trebuie să ne gândim și la consecințele pe care uh, acest text le poate avea pentru pacienții cu mai puține mijloace financiare. Cum putem să ne asigurăm că și ei beneficiază de aceste drepturi? Că nu se creează situația acelui turism medical din care unii au de pierdut. Trebuie să găsim o soluție la această problemă. Și trebuie să ne gândim la impactul a legislației în acest domeniu. Asta voiam să vă spun. Trebuie să ne gândim foarte atent. Și dacă reușim să găsim o soluție bună în timpul acestui mandat parlamentar, atunci sunt foarte mulțumită și o pot susține. Dar dacă nu ajungem la o soluție adecvată, atunci cred că ar trebui să mai discutăm și următoarele șase luni până când ajungem la răspunsul potrivit. Veți spune, desigur, noi nu o să mai fim aici, se poate, dar uh, poate o să fiți o parte din dumneavoastră și veți putea continua să lucrați pe acest dosar. Eu sper că voi fi uh, realeasă, dar nu putem uh, da legi uh, în funcție de cine va urma în mandatul următor. Până la urmă e vorba de drepturile pacienților și aceasta va fi o problemă nu doar în acest mandat, cât și în mandatul următor. Um, aveam de gând să vă spun că nu știu dacă dezbaterea asta ne duce undeva, doamna Șaldemoză. Uh, voi spune ceea ce a spus doamna Rius Jurgensen. Cred că a interpretat greșit în mod intenționat. Se indică prin cele spuse de tine, de fapt, poziția grupului tău în ceea ce privește um, îngrijirile medicale transfrontaliere. Cred că acum trebuie să așteptăm traducerea amendamentelor în limbile naționale pentru a vedea dacă trebuie schimbat calendarul sau nu. Mulțumesc! Voiam să fac câteva observații și eu, pentru că am depus uh, niște amendamente. Am depus amendamente pe câteva chestiuni care uh, sunt importante și în care Comisia poate să intervină. Cred că propunerea Comisiei e destul de slabă pe acest punct. E vorba de calitate și siguranță, de um, standarde informaționale, de înregistrarea datelor. Am citit un articol interesant în ziarul de duminică, pe două pagini, și arătau o hartă a Europei și se menționa pe acea hartă în ce țări se duc uh, um, cetățenii britanici ca să obțină tratamente dentare, cosmetice, unii uh, pentru proteze la șold și titlul era unde pe acest pământ ați obținut acest tratament. Însă se spunea acolo că dacă mergeți ca pacient într-o altă țară, nu vă putem garanta ce tratamente primiți, ce informații și așa mai departe. E bine, Comisia a menționat acest lucru, a vorbit despre rețele de informații, abilitatea de a accesa aceste rețele, dar pacientul se află într-o situație defavorizată trebuie să ne asigurăm că avem uh, standarde mai uh, puternice în această propunere. De aceea cred că e important să îmbunătățim propunerea oferită drept bază de comisie. Cred că este nimic mai mult decât o bază. Desigur, mai e o întrebare. Cine este responsabil pentru asta? Și nu sunt de acord ca statul membru care nu oferă acel tratament să ofere informațiile pacientului, ci statul membru unde se oferă acel tratament. El este cel care trebuie să ofere informații pacientului care vrea să vină să obțină tratamentul aici pentru că sistemul național de sănătate, care este un sistem uh, care își obține veniturile din impozite, va cheltui toți banii pentru a transmite informații și nu cred că ăsta e scopul. Comisia nu a exprimat foarte bine acest punct. Poate fi modificat, poate fi îmbunătățit. Intenția este bună până la urmă. Trebuie să respectăm hotărârile Curții Europene de Justiție, dar până la urmă drumul către iad e pavat cu bune intenții și unele uh, aspecte nu sunt suficient de bine reglementate. Pentru mine, întrebarea nu este dacă găsim o soluție înainte de alegeri sau după. Nu știu dacă ar trebui să stabilim uh, termenul din, uh, pe principii politice. Unii colegi vor să termină mai repede, alții nu. Până la urmă, ce contează este că e un act important și ce contează este să obținem un text bun care să protejeze consumatorii și să nu ne submineze obiectivele. Cred că putem ajunge la o soluție, dar nu dacă ne grăbim. Trebuie să analizăm totul în detaliu și motivul pentru care vă spun asta este că Comisia știe foarte bine că avem un sistem de sănătate european care merge bine. Dacă concetățenii mei merg în altă țară, au dreptul să beneficieze de tratament acolo. Asta e o altă problemă. Dar au dreptul să beneficieze de tratament de urgență. Unii din ei sunt asigurați, alții nu. Chiar dacă nu sunt asigurați, tot primesc tratament de urgență. O problemă la care nu am găsit un răspuns este că mulți uh, din uh, cetățenii din circumscripția mea merg în Spania, se îmbolnăvesc acolo, cheamă ambulanța spun că au uh, carnetul european de sănătate și că au dreptul la îngrijiri de urgență, ambulanța îi duce la o clinică privată și li se dă o factură de um, 800 de euro, de 1000 de euro. Cred că multe lucruri nu funcționează și trebuie să insistăm mai mult pe chestiuni de bază înainte de a rezolva alte probleme. Sunt multe aspecte care nu sunt rezolvate prin legislație și poate pot fi rezolvate prin amendamente. Trebuie să respectăm jurisprudența curții. Un text trebuie să ofere siguranță juridică și cred că propunerea Comisiei nu oferă asta, dar putem ajunge la acest rezultat. Și o soluție ar fi să ne uităm la um, preautorizare, am vorbit cu uh, doctorul meu de familie, care este un liberal, doamna Ris Jürgensen va fi mulțumită să afle, și este în favoarea unei propuneri în acest domeniu. Dar mi-a spus un lucru, pentru că știe problema serviciilor de sănătate și a spus trebuie să existe preautorizări, dar nu de către un expert, nu de către un doctor, ci de către comisarul din acea uh, regiune. Pentru că, până la urmă, bugetul de sănătate va fi pus sub presiune. Este logic să spunem de dragul argumentului că poate există tratamente mai bune sau vrem să le dăm uh, pacienților dreptul de a obține un tratament mai eficient. Dar uh, doctorul mi-a spus putem trimite zece pacienți cu cancer de sân în altă stat, dar până la urmă comisarul va spune avem un buget și bugetul trebuie respectat. Așa cum am văzut în presă de multe ori, trebuie să menționăm ce își propune această directivă și anume să, mențion, să le spunem pacienților puteți merge oriunde indiferent de costuri și puteți uh, avea acces la tratamente în orice alt stat membru, uh, practic gratuit. Nu asta vrem să le transmitem. Hotărârile Curții Europene de Justiție s-au bazat pe libertatea circulației um, și libertatea de acces la anumite servicii. Dar trebuie să fim atenți să nu le dăm uh, alegătorilor așteptări prea mari, să le spunem că deschidem piața și puteți avea acces oriunde. Foarte mulți cetățeni își doresc uh, să aibă acces la tratament în statul de origine. Foarte mulți cetățeni în vârstă doresc asta. Deci trebuie să fim rezonabili și raționali și cred că cel mai important este ca textul să funcționeze. Există multe lucruri bune în propunerea Comisiei. Mi-a plăcut, de exemplu, ideea unei cooperări mai bune între rețelele de experți. Avem centre de excelență, clinici foarte bune și cred că nu colaborează suficient pentru a obține cele mai bune standarde și cele mai bune tratamente în Europa. Am depus multe amendamente și eu, multe pentru a crește nivelul siguranței și calității serviciilor. Dar nu cred că Europa poate defini îngrijirea spitalicească din cauza complexității sistemului nostru. Practicile clinice dintre statele membre sunt foarte diferite. Nu cred că Europa, Uniunea Europeană trebuie să definească aceste îngrijiri. Statele membre trebuie să facă acest lucru. Dacă vom găsi un text suficient de bun, dacă reușim să rezolvăm aceste probleme, vom avea uh, un act bun. Domnul Burke dorește să ia cuvântul și doamna Rhys Jorgensen și doamna Averniu. Și cred că trebuie să încheiem. Sunt raportor fictiv pe acest subiect și cred că este foarte important să evoluăm. E vorba de a ne axa, de a ne centra pe pacienți, după cum am mai spus la întâlnire anterioare. Mai ales când există cazuri când îngrijiri specializate nu sunt disponibile într-o țară, ci sunt disponibile în țara învecinată. E bine să ne axăm pe interesele pacienților și să nu uităm care este principalul obiectiv deja m-am întâlnit cu unii dintre colegi și am preluat câteva dintre ideile foarte bune pe care mi le-au prezentat. În același timp, nu am putut să preiau fiecare propunere, fiindcă astfel lucrurile s-ar fi complicat prea tare. Însă am auzit foarte multe propuneri bune și cred că ar trebui să încercăm să evoluăm pe acest subiect. I mean, I, I can follow my doamnă Jorgensen, sunt de acord cu ceea ce a spus colegul meu. Trebuie să ne axăm pe aspectul cel mai important. Am două comentarii cu privire la stomatologii în Polonia. Doamne, ferește să ajungi să mergi la un uh, stomatolog în Polonia. Un al doilea lucru pe care vreau să-l menționez uh, când ați spus că serviciile medicale unele costă foarte mult și că trebuie să fim atenți, din punctul meu de vedere, trebuie ca o societate și statul membru să asigure servicii medicale cetățenilor lor. Dar dacă un cetățean merge în altă țară pentru aceste servicii, să îi se rampuseze suma care ar fi costat acel serviciu în statul său. cum spunem că nu rambursăm tratamentele prea uh, costisitoare? Adică ce înseamnă asta? Că așteptăm ca pacienții să moară pe lista aștepta- de așteptare? Pot să înțeleg acest raționament, dar dacă e vorba de servicii care costă la fel de mult în țara ta și în străinătate, de ce să nu le acoperim aceste chiorsuri, chiar dacă sunt ridicate? Credeți-mă, doamna Jorgensen, spune doamna președinte, în Regatul Unit știm cum e să trimiți oamenii în străinătate. De ce? Fiindcă am avut un guvern conservator 20 de ani care n-a investit în sănătate. N-avem doctor, n-avem asistente și trimite mulți oameni pentru a fi tratați în Franța, mulți oameni în vârstă. Nu asta e subiect subiectul. Subiectul este că putem trimite acest lucru și doctorul meu liberal nu a spus că trebuie să fie ceva mai ieftin. El a spus că dacă este un criteriu, um, ar fi logic ca acesta să fie. Deci nu s-a opus, ci a spus că trebuie să existe o abordare rezonabilă. Nu puteți uh, nega că acest subiect are legătură și cu costurile. E, ăsta e adevărul poate uneori e mai ieftin să-i trimiți în străinătate, poate acolo serviciile sunt mai ieftice. Doamna Jurgenson, trebuie să se trateze și ei undeva, îmi cer scuze. Intervine doamna președinte. Acesta este unul dintre criterii. Dacă citiți directiva, veți vedea. Motivul pentru care noi am trimis oameni și colegul nostru este unde este, fiindcă s-a considerat că este disproporționat să rămână pe lista de așteptare. Noi discutăm aici altceva. Cine hotărăște unde și cum mergi? Deci e o chestiune de prioritizare. Înainte să intrăm în detalii, dar fiindcă nu avem amendamente, vreau să clarific un lucru. Nu suntem pe poziții diferite. Tot ce trebuie să găsim este o metodă practică și să nu subminăm sistemul de acasă. Exact asta încearcă să facă și uh, comisia, pe baza amendamentelor depuse. Doamna Weiler, doriți să interveniți? aș dori, cu permisiunea dumneavoastră, să clarific puțin lucrurile. În această situație extrem de dificilă în care se găsesc statele membre, fie ele Regatul Unit, Suedia, Estonia, Grecia, deci situația dificilă este justifică pozițiile fiecare, a fiecărui stat. E adevărat că nu există peste tot aceeași calitate a sistemului medical. Uh, variază de la un stat la altul. De asemenea, fondurile cheltuite de fiecare stat pentru uh, educație în domeniul sănătății, pentru întreg sistemul sanitar, variază și ele. De exemplu, există anumite boli uh, mai dificile care pot să implice costuri mari. De aceea trebuie să fim atenți ca anumite state membre să nu-și abandoneze complet responsabilitatea, cum s-a întâmplat poate în Regatul Unit la un anumit moment, fiindcă nu voia să-și asume această responsabilitate. Există însă state membre care nu pot să facă față. Îmi imaginez, de exemplu, că Lituania sau un alt stat mai mic nu poate să aibă expertiza și know-how-ul necesar pentru a uh, acționa ca Germania, de exemplu, Spania sau Suedia, în cazul unor boli foarte grave. Deci trebuie să găsim un echilibru. Este important de asemenea ca femeile care suferă de cancer mamar în Polonia să poată să beneficieze de îngrijiri adecvate. Și acest lucru e valabil în toate statele membre. Există multe femei care mor din acest motiv. Noi vrem să îmbunătățim calitatea acestor servicii medicale în statele membre. Nu putem pentru polonez să spunem nu, lăsăm uh, totul la latitudinea Suediei și Germaniei. Trebuie și ele să-și dezvolte propriile capacități. Această boală, această afecțiune este foarte răspândită și trebuie ca toate statele membre să uh, se preocupe de tratament. Există riscul unui turism medical. De ce să ajungem în situația în care să trimitem toți bolnavii de o anumită bolă într-o anumită țară și să spunem că la noi în țară nu mai trebuie să facem nimic uh, cu privire la acest subiect, nici chiar la nivel uh, regional? Oamenii doresc ca în cel mai mic oraș din Laponia să existe uh, unități care să ofere îngrijiri medicale pentru problemele de care suferă. Aceleași așteptări există peste tot, desigur. Și în Germania, deci nu putem face așa ceva, nu putem nici reduce nivelul sumelor rambursate. Trebuie ca toate statele membre să înțeleagă că sunt în această casă de sticlă și să fie atente în trecut poate n-au modernizat sistemul medical așa cum ar fi trebuit și nu mă refer doar la Regatul Unit, ci și la uh, Germania. Mulțumesc, iertare, am venit puțin mai uh, târziu la dezbatere, dar am purtat-o și în celelalte comisii, că sunt shadow în, într-o altă comisie. Cred că aici noi trebuie să clarificăm ceva, că suntem Comisia de Piață Internă. Chiar dacă colegii noștri din partea dreaptă uneori spun că există piață, dar nu fără prețuri, trebuie să luăm în considerare prețul acestor servicii. ori eu iau exemplul țării mele permanent pentru că se întâmplă ceva e un stat cu o populație relativ polarizată economic. sunt mobili economic vorbind unii și lipsiți de mobilitate alții adică nu își vor putea permite pentru că statul va deconta doar ceea ce se plătea în țară afară prețurile sunt relativ mai ridicate uneori foarte ridicate și atunci Eh, eu mă tem de consecințele sociale cumva. sigur vom asigura și e corect să asigurăm servicii de calitate pentru acei pacienți care sunt mobili se pot deplasa nu în sensul fizic ci în sensul în care pot plăti eh, cheltuielile suplimentare aferente serviciului din exterior și în același timp în interior eh, va dispărea stimulentul de a dezvolta servicii de calitate mai ridicată pe de o parte uh, inclusiv aspectul uh, diminuării sumelor este real nu, trebuie să ascundem acest lucru. Uh, sunt shadow la, la comisia pentru drepturile femeii. noi mai naștem e nevoie de servicii de proximitate de bună calitate oriunde pentru a asigura e serviciu de urgență aproape nu toată lumea își planifică nașterea cu nu știu cât timp înainte și se duce într o altă țară pentru a naște. Ă, sunt aceste temeri nu înseamnă că nu trebuie să facem această legislație e necesară. Ă, mai este un aspect pe care trebuie să l avem în vedere dacă fiecare stat își definește listele cu privire la ceea ce înseamnă servicii medicale ă, spitalicești s ar putea să apară o lipsă de corespondență și probleme de decontare între state pentru că trebuie rezolvată în textul uh, directivei uh, următoare acest lucru pentru că s ar putea să refuze celălalt stat pentru că nu are în lista sa serviciul respectiv sau să privăm pacientul de un anumit serviciu medical de care are nevoie pentru că statul său nu l recunoaște în timp ce în alt stat există și îi poate fi util. deci lucrurile cred că trebuie privite cu maximă cu maximă atenție și mai ales la comisia noastră cred că această, această diferență economică reală care există între state trebuie luată în considerare. deja mulți medici și asistente medicale au plecat spre marea britanie unde este lipsă avem un deficit mare de, de medici vor pleca și pacienții câțiva și rămânem cu restul. Ă, nu vreau să insist știm aceste argumente și nu mergem nicăieri tot amendamentele și lucru pe ele vor fi, vor fi utile. mulțumesc din suflet. Okay, I, I'm going... voi declara dezbaterea închisă. Am avut un foarte bun schimb de vederi. Vreau să cer părerea uh, doamnei raportoare, dacă este de acord, comisia, dacă vrea să iau cuvântul. Am văzut că ați ridicat cartonașul. O să-mi spuneți ce n-am înțeles din punct de vedere al propunerii, a rezolvării problemelor. Je me permettrai pas de dire que vous avez tort, certainement pas, mais... Nu îmi permit să spun că ați greșit, însă aș dori să clarific uh, un aspect sau două din propunere. Propunerea noastră a fost pregătită după mulți ani de reflecție și din punctul nostru de vedere e un demers rațional cu un obiectiv, e adevărat, limitat, clarificarea drepturilor de mobilitate a pacienților, respectând uh, uh, jurisprudența așa mai departe și încercăm să livrăm și asigurări în condiții de siguranță. Aici uh, mi se pare că nu s-a pus accentul pe calitate și siguranță în propunerea noastră. Aici noi cerem ca toate statele membre să ia un angajament politic colectiv, să stabilească standardele de, de siguranță și de calitate, până la urmă vorba de un angajament politic colectiv care, din punctul nostru de vedere, ține de sănătatea pacientului, și ni s-a părut pertinent să adăugăm acest angajament de calitate, de siguranță a îngrijirilor acordate pacientului. Pentru mine a fost o dezbatere interesantă. Din punctul nostru de vedere, această directivă a trebuit să completeze regulamentul pe securitatea socială. Acesta există deja, știm că există preocupări legate de felul în care anumite aspecte, legate de punerea în aplicare a anumitor aspecte, Ideea a fost ca această directivă să completeze regulamentul. Nu să există o suprapunere. Trebuie să evităm să copiem regulamentul, trebuie să respectăm jurisprudența curții. Dumneavoastră veți defini o cale alternativă de acțiune. În ceea ce privește calitatea, am discutați mult despre asta în, par, în Parlament. Noi, Comisia, am încercat să stabilim un echilibru aici între drepturile pacienților și uh, preocupările legate de sistemul de sănătate în fiecare stat membru. Statul membru trebuie să asigure asistență medicală pe teritoriul său. Poate pacienții nu doresc să se deplaseze în Europa pentru a se îngriji. Majoritatea absolută, aproape toată lumea preferă să dispună de servicii de proximitate. Am încercat să respectăm acest, această preocupare uh, esențială legată de serviciile de sănătate și să respectăm bugetul. Am încercat să reducem costurile pentru sistemele de sănătate, să ramburseze doar ceea ce ar fi fost plătit oricum. Bineînțeles, inegalitățile există în Europa, în sânul fiecărui stat membru. Nu dispunem de, aceste, de, de același mijloace. Știm că aceasta este o preocupare reală, nu am putut să corectăm această problemă complet în uh, această directivă. Nu am putut să cerem sistemelor de sănătate să uh, își crească costurile pentru a facilita deplasarea pacienților într-un alt uh, stat membru. Am discutat și despre chirurgia estetică. În general, aici costurile nu sunt rambursate, nu e acoperită chirurgia estetică de această directivă. Suntem conștienți de aceste îngrijorări, suntem gata să ascultăm uh, propunerile Parlamentului în legătură cu inegalitățile. Am vrut doar să vă explic că noi am încercat să luăm în considerare preocupările fundamentale legate de sistemele de sănătate. Am auzit și intervenții interesante legate de uh, îngrijirile spitalicești. Noi am încercat să creăm un cadru juridic clar pentru pacienți dacă avem 20 uh, ceva de liste diferite, e greu să le reconciliem. Cine va ști dacă pacienții vor înțelege care e lista cea bună, cum va cunoaște aceste lucruri, uh, ce se întâmplă dacă listele sunt divergente, vom avea inegalități mari între statele membre. Azi am auzit sugestii interesante în acest sens, ne vom gândi la aceste lucruri. Încă o dată, e vorba de un text care vizează clarificarea jurisprudenței, am încercat să vă oferim un punct de vedere, să oferim un text clar care să dea multe explicații pacientului. Am încercat să evităm fragmentarea cadrului juridic și am încercat să evităm uh, dificultățile de înțelegere ale pacienților. Raportorul va lua din nou cuvântul, spune doamna președinte. Nu sugeram însă uh, să avem doar o directivă pe securitate socială și să nu avem această directivă. Spuneam în principiu că directiva pe uh, securitate socială, servicii de urgență, uh, ar trebui să funcționeze efectiv, să fie pusă în practică. Asta este problema întotdeauna cu legislația europeană și aici, în această comisie, mi se pare că transpunerea și implementarea legislației este cea mai importantă. Așadar, doamnă raportor, dacă doriți să luați cuvântul din nou, mulțumesc, doamnă președinte. Cum să sintetizăm un dosar atât de pasionant care dă naștere unei dezbatere atât de arzătoare? E formidabil, e vorba de un subiect care e într-adevăr foarte complex și am văzut din discuțiile noastre acest lucru. Îmi face plăcere să constat, pentru că până la urmă există multe lucruri care sunt în suspans, care trebuie clarificate, care ridică îngrijorări. Constat așadar că grupul uh, PS din jurul meu uh, pare că are o linie de gândire clară, bine definită. Personal, uh, mi se pare un gând care mă liniștește. Ceea ce vreau eu să spun este că nu s-a pus niciodată problema, să spunem, că ne opunem acestei directive. Am votat pentru faptul că trebuie să existe o directivă care să clarifice drepturile pacienților. Cu toții suntem de acord. Vrem într-adevăr să îmbunătățim calitatea asistenței medicale în Europa, dorim să îmbunătățim siguranța pacienților Asta nu înseamnă, bineînțeles, că trebuie să împiedicăm o mobilitate în momentul în care aceasta este necesară. Barbara a subliniat uh, acest lucru. Cu toate acestea, nu trebuie să exagerăm, să dăm naștere unui turism medical care ar putea să dea naștere problemelor care s-ar putea ridica între Germania și uh, Polonia. A spus și Evelyn acest lucru, avem și în Franța uh, probleme între Franța și Ungaria. Barbara a subliniat acest lucru și am subliniat și eu faptul acesta, și anume că statele membre trebuie să-și îndeplinească răspunderile primare, unor nu fac acest lucru se vorbea despre consumatori. Acest lucru mă șochează. Pacienții nu consumă serviciile medicale, trebuie să-i tratăm ca pe pacienți și nu ca pe niște consumatori. Așadar, aici trebuie să clarificăm puțin lucrurile. În textul comisiei, chiar dacă obiectivul textului este limitat, trebuie să spun că Uh, trebuie multe lucruri clarificate în textul comisiei. Trebuie să obținem un echilibru financiar, un echilibru între finanțe și drepturile pacienților. Joel sublinia elemente extrem de importante. Dacă sistemele medicale vor exploda, se vor prăbuși, atunci pacienții vor fi cei care vor avea de suferit și ne vom confrunta cu o problemă majoră. Trebuie să anticipăm și uh, gradul de mobilitate al pacienților. Îmi pare rău că nu luăm în considerare și mobilitatea profesioniștilor. Domnul Gabriel a subliniat acest lucru. E păcat în momentul în care suntem politicieni. Trebuie să avem o, uh, un punct de vedere uh, destul de larg și asupra ceea ce vor face generațiile următoare. Jacques Delors vorbea despre aceste lucruri. Trebuie să clarificăm lucrurile și să reglementăm probleme majore uh, pe care le-am identificat în acest text și care nu sunt clare în textul Comisiei. E vorba de chestiuni eminamente politice. Se spunea că am cerut destul de târziu rapoartele experților. Mi se pare că atât doamna președinte cât și coordonatorii noștri au cerut din toamnă ca uh, competențele să fie clarificate între Comisia Envi, uh, Comisia Employment și Comisia IMCO și până acum nu am obținut un răspuns satisfăcător. E o calitate feminină tenacitate, așadar vă felicit. Poate pe 3 martie vom obține până la urmă un raport juridic care ne clarifica lucrurile. Așadar, e vorba de o muncă imensă care trebuie făcută. Joia viitoare avem o întâlnire cu toți raportorii din uh, umbră. Trebuie să clarificăm lucrurile avem puncte comune, doamna Roitova a spus multe lucruri cu care sunt de acord, însă, în sensul interesului general, caritate, securitate, sănătatea pacienților, uh, trebuie îndeplinit acest obiectiv, dar fără să punem în pericol sănătatea pacienților. Trebuie să așteptăm uh, avizul Comisiei Jurii, să vedem care este temeiul juridic. Trebuie să votăm la Strasburg pentru a păstra, pentru a respecta programul, vom vota la Strasburg. Deci, cred că veți avea mai mult timp în, așa, în acest fel să discutați despre amendamentele depuse, să vedem ce putem accepta, să vedem dacă putem ajunge la un compromis. Nu va fi un proces uh, ușor, avem 100 de amendamente, 1000 de amendamente 400 doar în comisia noastră și înainte să ajungem la un consens parlamentar, trebuie să ne asigurăm că îmbunătățim directiva în așa fel încât aceasta să poată fi pusă în apl aplicare. Sper că domnul nu a fost atacat și hărțuit de femei, spune doamna președintă, pentru că avem uh, um, o discuție feministă astăzi. Mă refer aici la domnul Ferrara, la domnul Burke. Nu am nicio problemă. Oricum, doamnă președinte, cred că trebuie să ne gândim la obiectivele pe care ni le-am uh, stabilit. Trebuie să nu ne există o divergență de natură politică aici. Eu personal sunt interesat să ajungem la soluția cea bună în momentul în care trebuie să luăm o decizie în Parlament. Doamna președinte, nu mă ocup de aspectele politice, grupul trebuie să decide acest lucru, însă eu consider că trebuie să ajungem la soluția cea bună. Trebuie ca directiva să aibă o formă corectă, să funcționeze. Nu trebuie să ne gândim dacă vrem sau nu vrem să facem acest lucru. Avem nevoie de o directivă în acest domeniu. Trebuie să avem uh, certitudine și claritate juridică. Pentru mine este important să avem o propunere de calitate. Uh, și trebuie să spun că în cei 15 ani de când lucrez în Parlament, unor uh, propunerile Comisiei au nevoie de îmbunătățire ulterioară pentru a ne asigura că aceste propuneri funcționează în practică. Mulțumesc.